We will start our... Dragi colegi, începem al doilea workshop uh, din, de la comisia noastră Tax 3. Vreau să salut pe membrii noștri, dar și pe invitați uh, și pe ceilalți uh, participanți la această, acest nou workshop al Comisiei Tax 3. Ne vom bucura de o serie de prezentări care sunt legate de posibilității de combatere a fraudei TVA. În primul rând, domnul Neven Mates, membru al Curții de Conturi, care a auditat uh, efectiv uh, problematica combaterii nu a fraudei TVA intracomunitară, apoi doamna Maite Fabregas Fernandez, director um, de la DG Tax Sud, Unitatea Fiscalitate Indirectă și Administrație Fiscală. va avea o prezentare legată de sfârșitul regimului de tranziție. Um, este oare acesta și uh, sfârșitul fraudei de tip carusel TVA? Apoi doamna Alma Olofstotir de la, de la agenția fiscală suedeză și președinte a rețelei europene Eurofisc, care va face o prezentare intitulată Poate să fie îmbunătățită cooperarea statelor membre în lupta împotriva fraudei TVA de tip carusel, care ar fi rolul eurofiscului și în final, ultima prezentare aparține domnului Richard Murphy, director de la Tax Research UK. Ne va da uh, câteva elemente care să acopere următoarea întrebare. Cum oare nu s-a găsit până acum o, o soluție la această problemă a fraudei TVA? Acum dau cuvântul imediat domnului Neves Mates. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, estimați membri ai Comisiei. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult că îmi dați ocazia să vă prezint astăzi principalele rezultatele raportului nostru referitor la frauda TVA și raportul care a urmat, care se referea la veniturile din import. Am trimis raportul în scris, așa că astăzi nu voi face decât să pliniez câteva elemente conținute în acestea, printre cele mai importante, ce o să facem cu lacunele care, ne permit, care nu ne permit deci să luptăm împotriva uh, fraudei TVA și mă refer aici la CP42, noi am făcut o recomandare pentru a incorpora datele vamale în sistemul fiscal. Uh, este o recomandare pe care Comisia a incorporat-o în ultima sa uh, propunere legislativă în materie. Uh, Consiliul trebuie să adopte și apoi va fi publicată această decizie. Trebuie ca declarația vamală să fie integrată în sistemul de, de, de de TVA și statele să poată să verifice și să suprapună aceste date. Um, în uh, această prevedere va intra în vigoare în ianuarie 2020, de-abia. Și este foarte clar că implementarea va interveni începând uh, din uh, acel moment încolo. E foarte important ca regulamentul de care vorbesc să fie pus în aplicare așadar uh, așa cum trebuie. Apoi, ce îmbunătățiri se pot aduce sistemul nostru de luptă împotriva fraudei TVA, este foarte clar că asta ține foarte mult de cooperarea autorităților fiscale din diferitele state membre. Ne bucurăm că Comisia Uh, uh, acceptat recomandarea noastră de a face mai multe vizite în statele membre uh, bazate pe evaluarea riscului. Astfel, 10 state membre au fost vizitate în acest context în vederea pregătirii raportului nostru. Vizite de monitorizare așadar uh, și Comisia face și ea mai multe recomandări în urma acestor vizite către statele membre, recomandări pentru a îmbunătăți uh, situația. Așa cum am făcut-o și noi, propriul nostru raport și în raportul înscris puteți vedea mai multe detalii în acest sens. Cel mai, multe, cel mai multe se pot face însă îmbunătățirea cooperării administrative, judiciare și polițienești în Uniunea Europeană. Frauda TVA în substanță este ceva cu caracter uh, tipic internațional, iar dacă autoritățile fiscale dintr-o țară de-abia că cooperează, chiar și cooperarea bilaterală nu este deseori suficientă, pentru că bunurile, prin esența lor, uh, se mișcă, circulă în Uniunea Europeană și atunci frauda are loc. Este important ca autoritățile din instituțiile europene să poată și ele să coopereze mai bine. Facem astfel o recomandare în acest sens, raportul nostru special cerând uh, autorităților fiscale naționale să uh, partajeze mai mult informațiile pe care le dețin. Noua directivă PIF uh, consolidează rolul birourilor naționale de procuratură în lupta împotriva acestor fraude fiscale în anumite sensuri. De asemenea, cifrele arată mai bine când vine vorba de frauda fiscală. Din păcate, însă, nu avem acum un uh, efort sistematic în acest sens în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu poate să facă decât niște estimări de sus în jos, top bottom, ale cifrelor de care vorbim, dar bineînțeles că asta reprezintă o pro problemă metodologică. Pentru că e vorba de a economiei gri prezente în anumite state membre prin natura sa, e vorba de foarte multă incertitudine. Nu poți să măsori foarte bine această economie gri datorită uh, naturii sale și asta influențează și uh, instrumentele pe care le avem uh, la dispoziție pentru a combate frauda TVA. Deci, uh, aceste lucruri sunt legate. În anumite situații, da, statele membre au reușit să facă astfel de estimări ale economiei gri și s-a dovedit că există diferențe mari între ce poate să facă Comisia de sus în jos și uh, ceea ce au prezentat statele membre. Uneori uh, cifrele de la simplu la dublu s-au schimbat. Deci este clar că statisticile trebuie colectate în mod coerent și consecvent în toate statele membre dintre toate statele noastre membre, doar Regatul Unit publică sistematic aceste cifre și date. Și noi sperăm că Consiliul va avea în curând o abordare comună pe aceste subiecte. Deci ca să avem și o abordare comunitară. Apoi mai este o problemă legată de acele stimulente care uh, sunt create prin sistemul nostru actual de uh, împărțire a veniturilor uh, vamale. Uh, în, pe piața comună, veniturile vamale de acest tip, navamală, sunt un uh, venit propriu al UE. Însă, autoritățile vamale opresc cam 20% din aceste sume pentru a-și acoperi funcțiile de funcționare. Însă nu există nicio legătură între aceste uh, sume și celelalte părți ale ecuației. Deci asta creează o serie de stimulente în sistem, uh, stimulente pentru a se practica uh, frauda TVA. Autoritățile fiscale au de ales. Dacă s-a pierdut 100 ca venituri, dar dacă ne costă 50 să, ca să-i urmărim pe cei care fac frauda, probabil că ei îi vor urmări pe acești uh, oameni care fac frauda. Dar dacă um, câștigul net al acestor acțiuni uh, este foarte redus pentru autoritatea fiscală, pentru că el nu ține cont de uh, costurile de funcționare ale autorităților vamale și ale inspecțiilor, Asta este o problemă. O altă problemă sau o altă parte a problemei este că dacă uh, reții 20% din taxele vamale, uh, crezi alte stimulente în sensul că uh, vei atrage fluxurile comerciale către statul tău. Există o legătură între procedurile de evaluare ale TVA și uh, o anumită orientare a anumitor uh, fluxuri comerciale către anumite porturi și locuri care uh, aplică TVA. În sfârșit, dacă costul uh, colectării TVA-ului uh, vamal uh, este de 20% din ceea ce ai percepe în general, ca și venituri, asta reprezintă un cost foarte ridicat. Foarte ridicat pentru orice autoritate fiscală care strânge banii din impozite și taxe. Deci, acum Comisia vine și propune să se reducă acest procentaj de 20%. Dar nu va rezolva asta problema. S-ar putea să reducă amploarea fenomenului, dar nu va rezolva situația. Vorbesc asta în nume propriu, pentru că nu Curtea de Conturi uh, a hotărât asta sau a concluzionat, însă este clar că trebuie aliniate mai bine costurile în această ecuație. Așadar, propunerea actuală a Comisiei spune că această rată de reținere trebuie să ajungă la 10%, dar să fie compensată cu resurse de la UE pentru a investi în sistemul VAMAL, dar nu, nu rezolvă asta problema. Problema este că costurile actuale în acest domeniu sunt foarte ridicate. În orice caz, noi expunem anumite lucruri și propun anumite soluții în raportul înscris. Dacă doriți să știți mai multe, puteți să-mi puneți întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule Mateș. Dumneavoastră reprezentați Curtea de Conturi. Acum, doamna Maites Fabrica Fernandez are cuvântul. Vă rog frumos. Thank you, Mr. Chair. Honor... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, mă bucur să vin să vă prezint punctul de vedere al Comisiei pe acest subiect, frauda cu TVA și să vorbesc despre inițiativele Comisiei pentru ca sistemul de TVA european să fie mai eficient pe piața internă și ca TVA-ul să nu mai poată să fie atât de ușor falsificat. TVA-ul este o sursă importantă de venituri și face parte din resursele proprii ale UE. În 2016, în două, cele 28 de state membre, veniturile din TVA au fost de 1044 de miliarde de euro, ceea ce corespunde la 18% din toate veniturile fiscale din statele membre. Totuși, în fiecare an, sume enorme din veniturile de TV așteptate sunt pierdute din cauza fraudelor. Statisticile noastre arată că în 2015 uh, lipsa fondurilor a fost de 151 de miliarde de euro ceea ce reprezintă mai mult de 12% din totalul veniturilor estimate din TVA. Deși această gaură se datorează și altor fenomene, nu doar fraudei. pentru că Există cazuri de faliment, de insolvență, de uh, greșeli de calcul. Totuși estimăm că frauda intraeuropeană cu TVA ne costă 15 50 de miliarde de euro care sunt extorcate din bugetele naționale în fiecare an. Sume uriașe, ceea ce e nevoie de un sistem eficient de spălare a banilor, care probabil uh, poate fi comparat cu cel dezvăluit de Panama Papers. Rapoartele eficiente ale Casei Comunelor din uh, Regatul Unit privind uh, frauda cu TVA în domeniul comerțului electronic ne face să ne punem întrebări dacă actualul sistem TVA este suficient de eficient și este nevoie de acțiuni din partea statelor membre și a Comisiei. În raportul Regatului Unit s-a menționat că în jur de 1 miliard sau 1,5 miliarde de lire sterline uh, erau uh, valoarea fraudei în Regatul Unit. Care sunt inițiativele Comisiei? Comisia Europeană ia frauda cu TVA foarte în serios. Președintele Comisiei Juncker a arătat că este nevoie de o piață internă mai integrată. Era o prioritate a mandatului său. Toată lumea, cetățenii și companiile trebuie să-și plătească taxele. Comisia subliniază a făcut uh, mai multe acțiuni, au existat dezvăluiri de cauze de um, uh, dosare cu evaziune fiscale și evitare de plătirea taxelor cum au fost Panama Papers și pentru uh, în urma acestor dezvăluiri s-au lansat anchete și s-au lansat proceduri în fața Curții de Justiție din partea Comisiei împotriva anumitor state membre. Ecofinul, așa cum a spus și antevorbitorul, săptămâna trecută, pe 22 iunie, a, abordat o a adoptat o abordare generală în ceea ce privește instrumente mai eficiente pentru a lupta împotriva așa numitei fraude cu comerciantul lipsă. Statele membre acum au posibilitatea să facă analize de risc în comun ca să detecteze și să lupte împotriva fraudei organizate. Această nouă propunere permite schimbul de date cu OLAF, cu Europol și cu vămile ca să existe acum un front de luptă interdisciplinar uh, și era nevoie de acest noi temei juridic ca să se facă schimb de informații. Acest dosar acum se află la Parlament pentru emiterea unui aviz și Comisia Econ și-a emis avizul deja luna aceasta. Așteptăm ultimul aviz. În al treilea rând, trebuie să fim conștienți de faptul că cu o capacitate administrativă consolidată a autorităților administrative de a lupta împotriva fraudei, uh, trebuie să uh, procedem la o modernizare. Comisia a propus să se schimbe sistemul de TVA uh, în ceea ce privește furnizarea de bunuri uh, de la o companie la alta în cadrul UE. Ideea va fi să se taxeze în țara de destinație a bunurilor, ceea ce înseamnă că regulile de impozitare, potrivit căreia furnizorul își uh, recuperează uh, TVA-ul de la autoritățile sale fiscale va fi extins și la comerțul în afara UE. Și ce Uh, și sperăm să reducem frauda cu 40 de miliarde de euro pe an datorită acestor noi reguli de uh, impozitare. Vrem să trecem de la acest sistem tradițional de TVA la ceea ce numim noi regimul definitiv. Noile reguli vor fi îmbinate cu includerea, cel puțin în prima etapă, a conceptului de uh, persoană impozitată certificată. E vorba despre Uh, uh, o companie care este recunoscută de propria administrație fiscală și doar pentru această companie se va permite ca bunurile să treacă frontiera fără plata TVA-ului. Acest lucru nu poate să dea loc unor fraude pentru că acest statut va fi uh, acordat doar contribuabililor fiabili. În octombrie 2017, Comisia a adoptat o propunere legislativă care, printre altele, include uh, principiile de bază ale regimului definitiv. Principiul taxării la destinație, răspunderea furnizorului, cu excepția cazului în care clientul este o persoană impozabilă certificată și folosirea acestui ghișeu unic. Credem că așa vom avea un regim definitiv de TVA mai rezistent și mai puțin uh, uh, uh, um, vulnerabil față de fraudă. Pe 25 mai s-a adoptat o directivă conținând detaliile tehnice pentru punerea în aplicare a regimului definitiv. Ne așteptăm ca Consiliul și Parlamentul European să lucreze rapid pe aceste dosare, având în vedere uh, Uh, cât de urgențe, urgente sunt uh, cazurile de fraudă cu TVA. Lupta împotriva fraudei este o prioritate pentru Comisie și în această privință trebuie să ținem cont de două elemente. În primul rând, capacitatea autorităților fiscale de a pune în aplicare regulile de TVA și să coopereze între ele pentru a lupta împotriva fraudei cu TVA și celălalt element este sistemul de TVA în sine acțiuni administrative pentru a face față lipsei venitelor din TVA sunt utile, dar nu sunt suficiente pentru a pune capăt fraudei transfrontaliere cu TVA. Avem nevoie de un sistem care să fie pe deplin compatibil cu uh, amploarea fraudei. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Vă mulțumim, doamna director, pentru punctul de vedere al comisiei și acum trecem la uh, uh fiscul uh, din Suedia. Uh, dăm cuvântul doamnei Alma Olofsdottir. Thank you. Uh, thank you, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Tax 3. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația la această audiere pentru a discuta despre frauda TVA în Uniunea Europeană. În prezentarea mea inițială am să încerc să vă demonstrez că lupta împotriva fraudei TVA este foarte importantă și că există un adevărat sistem de fraudă carusel. Ceea ce este important este acest nou fenomen, empty fraud. E un fenomen care a pus probleme timp de zeci de ani de zile în Uniunea Europeană și aceste scheme de fraudă devin din ce în ce mai complexe și includ diferite piețe și e foarte greu să avem o estimare precisă a pierderilor de la TVA din cauza acestei fraude. Dar ne putem gândi că ar fi vorba cam 50 de miliarde de euro, așa cum a spus și Comisia Europeană. De aceea este crucial ca frauda TVA să fie preîntâmpinată, detectată, combătută cât mai repede cu putință. Și aceste carusel, aceste scheme sunt, uh, se află în diferite state membre și uh, acționează pe diferite scheme comerciale. De aceea e nevoie de o cooperare strânsă între diferitele entități administrative care luptă împotriva fraudei și rețeaua europeană a fost uh, înființată printr-un regulament din 2010 tocmai pentru a consolida cooperarea între statele membre în lupta împotriva fraudei organizate și mai ales a acestor uh, fraude de tip carusel TVA. Și este o platformă de schimb rapid de informații în mod țintit între statele membre. Cele 28 de state membre participă cu toatele la această rețea și pot alege în ce domeniu anume doresc să participe și pot să hotărască momentul în care vor să pună capăt acestei participări. În momentul în care se alătură rețelei, statele membre sunt obligate să participe în mod activ în practică, acest lucru înseamnă updatarea informațiilor, încărcarea lor în rețea și, de asemenea, oferirea de feedback în ceea ce privește informația primită. Fiecare stat membru are cel puțin un ofițer de legătură care uh, se ocupă de subiectele de fraudă, TVA, import-export și care este specialist în domeniu. Misiunea sa este de asemenea să împărtășească experiența sa în ceea ce privește diferitele scheme detectate la nivel național, analiza de risc pe diferite domenii și toate informația referitoare la acel sistem de fraudă. Informația care este uh, pusă la dispoziție este uh, accesată doar de către uh, persoanele oficiale numite de către fiecare stat membru. Fiecare stat membru numește o persoană și persoana respectivă reprezintă statul său și participă la întâlniri. În momentul de față, rețeaua este compusă de diferite domenii de activitate și Um, dorința noastră este să uh, avem o determinare precisă a domeniilor de activitate în care vom avea cooperare. Eurofisc, de asemenea și uh, membrii bordului său de conducere sunt aleși în rândul celor care participă la uh, rețea. Eurofisc poate avea misiuni diferite în funcție de nevoi. În momentul de față avem șase domenii și fiecare are un coordonator ales în rândul participanților, în rândul reprezentanților oficiali. Și de la 1 până la 4, aceste domenii de activitate au fost fixate încă în 2010 în acele domenii în care știm uh, că frauda este cea mai ridicată și uh, reprezintă o pagubă la bugetul uh, statelor membre. E vorba de bunuri, de servicii, frauda în ceea ce privește sistemele de transport, avioane, uh, vapoare și așa mai departe. Domeniul al treilea pune accentul pe diferite proceduri și avem reprezentanți din partea administrațiilor financiare, fiscale și vamale care participă la aceste diferite domenii. Apoi, în domeniul 4 e un fel de observator care colectează informații despre noi trenduri și noi evoluții și noi tehnici uh, în ceea ce privește frauda împotriva TVA și mai avem de asemenea domeniul de activitate 5 și 6 care s-au adăugat ulterior în 2016 și în 2017. Având în vedere globalizarea și dezvoltarea noilor tehnologii, administrațiile fiscale se confruntă permanent cu noi dificultăți uh, transfrontaliere. Și în 2016 s-a stabilit această posibilitate de schimb de informații la nivel comercial, care crește și care, evident, are un impact asupra economiilor și dezvoltarea sa, modelul sau de business, cu globalizarea, noile platforme de plăți și de schimburi, reprezintă tot atâtea provocări pentru autoritățile fiscale de a identifica noile riscuri, noile uh, trenduri uh, și pentru a uh, avea noi cunoștințe în domeniu. Și există riscuri serioase, pentru că trebuie să luptăm frauda care apare și în aceste, împotriva fraudei care apare și în aceste sectoare. Planul de activitate 6 a fost creat în 2017 în ceea ce privește implementarea tranzacțiilor și analiza făcută de Eurofisc. Scopul uh, acestuia este să sprijine operațiunile desfășurate de Eurofisc în așa fel încât rețeaua să fie mai eficientă. Și TENA, de asemenea, permite un schimb de informații Ă, tocmai pentru a îmbunătăți capacitățile statelor membre de a transmite semnale timpurii de alarmă și de a îmbunătăți nivelul de feedback. Și e vorba de siguranța informațiilor care sunt astfel împărtășite. TNA va face ca informațiile să fie mai eficiente și sistemul de detectare să fie mai eficient. Și Ideea este că uh, până în primul trimestru 2019 uh, ne dorim ca acest uh, al șaselea domeniu să fie pe deplin operativ. Fără nicio îndoială, am reușit să reducem frauda TVA în Uniunea Europeană pentru că am avut de asemenea și o colaborare între diferite administrații fiscale. Dar în continuare, problemele se există din cauza complexității imense și a noilor scheme care apar și care implică noi piețe. Um, există sisteme de fraudă organizată care pot afecta felul în care funcționează piețele și concurența de asemenea. Spre exemplu, sistemul de certificate cu emisii a făcut obiectul unei fraude în 2010, care a dus până la aproape 5 miliarde de euro de pierderi. Apoi, frauda s-a transferat pe un alt domeniu, electricitate și piața gazului. Apoi, aparate electrocasnice, telefoane mobile, de asemenea, a fost un domeniu afectat. Dar nu e vorba doar de o tranzacție intracomunitare, ci pot uh, afecta aceste scheme și bunuri care sunt importate. Dar de asemenea și tranzacții de transport, de, de import-export direct au fost afectate. Deci, în ciuda unor astfel de cooperări consolidate la nivel vamal, la nivel fiscal, în continuare ne confruntăm cu probleme. Și în ciuda eforturilor făcute de către statele membre pentru a combate frauda la nivel internațional, în ciuda cooperării internaționale, o amenințare în continuare rămâne, pentru că statele membre au introdus anul trecut pe diferite sectoare specifice o, um, uh, un sistem de uh, uh modificarea sarcinei dovezi, a sarcinii probei. Deși acest lucru este ceva um, pozitiv pentru a pune capăt a ă, fraudei TVA în anumite sectoare, a dus totuși la un transfer al ă, schemelor de fraudă către alte state membre sau către alte noi piețe. De obicei, administrațiile fiscale sunt cele care trebuie să evalueze și să colecteze informațiile. Deci ele joacă un rol primordial în prevenirea și detectarea uh, schemelor de fraudă TVA. De aceea, schimbul de informații este deosebit de important în cadrul rețelei, așa cum se prevede în articolul 55 din uh, regulamentul uh, um, 904 din 2010, în care se spune că schimbul de informații va fi uh, realizat de către uh, reprezentanți oficiali care care asigură confidențialitatea și respectarea deplină a legislației statelor membre care furnizează și primesc această informații. De asemenea, informația poate fi utilizată și în anchete penale. Cu toate acestea, posibilitatea de a împărtăși aceste informații primite prin acest canal de informare și utilizarea în uh, anchete uh, diferă de la un stat membru la altul definiția criminalității organizate și acestor organizații a fost găsită în diferite documente europene. Frauda împotriva TVA a făcut întotdeauna parte din uh, uh seria de um, uh, uh, infracțiuni uh, pedepsite în uh, Uniunea Europeană și considerăm că există o pierdere de până la 60 de uh, miliarde de euro pe an, iar 2% din aceste grupuri controlează 8% din întregul sistem de fraudă și această fraudă poate să ducă la finanțarea de uh, terorismului, la spălare de bani deci, e clar că dacă reușim să aducem la oaltă toate aceste agenții și rețeaua care sunt responsabile de luptă împotriva fraudei TVA la nivel național, la nivel european, e o adevărată șansă pentru a avea o eficiență sporită și pentru a pune capăt schemelor de fraudă TVA, pentru a diminua cât mai mult pierderile și pagubele și pentru a aduce acești criminali în fața justiției. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc președinte Eurofisc și Acum dau cuvântul următorului vorbitor. Mulțumesc pentru invitație. Eu am făcut o cercetare în numele unui proiect Combating Illicit Financial, Financial Flows and Empowering uh, Regulators din cadrul Orizont 2020 și încercăm să vedem lucrurile din perspectivă mai mult macroeconomică și mă bucur uh, că s-au spus deja anumite lucruri aici, nu trebuie să le repet, pe unele însă le-aș sublinia. Uh, prezentarea mea deci se schimbă pentru că unele lucruri au fost deja uh, acoperite. Întreb, în primul rând, de ce nu reușim să punem capăt acestui fenomen? Uh, de ce? Pentru că pur și simplu legislația nu s-a schimbat, dar am auzit totuși că ea se va uh, modifica în sensul acelei țări de destinație și cred că asta va fi foarte eficient uh, ca proces și probabil că se vor recupera 14 miliarde uh, din acești faimoși 50 de miliarde dispăruți. Nu contează care este lipsa la buget uh, estimată, pentru că contează foarte mult despre ce fel de, economie uh, de economie gri vorbim, care este amploarea fenomenului. Însă problema este că, indiferent de cifrele de care vorbim, uh, cifrele sunt absolut uh, amețitoare. Și dacă mă gândesc la Regatul Unit, avem uh, Uh, totuși, economie gri foarte redusă, dar o, o fraudă TV, TVA mare. 6% e pierdut uh, din economia gri, 10% din vânzarea la distanță, 13% din alte acțiuni și doar un 2% uh, ar fi activități infracționale, o sumă atât de mică încât nici nu este raportată și 1% din evitarea fiscală și putem să spunem că la noi nu prea avem acești uh, profesioniști ai fraudei uh, fiscale cu TVA-ul. Uh, și, deci, marea problemă la noi este economia gri. O problemă, deci, națională și nu ține de fluxurile internaționale. Noi am petrecut uh, mult timp reflectând la aceste probleme fiscale în ultimii 15 ani. Am încercat să vedem și care este dimensiunea internațională, dar să nu uităm nici componenta națională a fiscalității. Uneori subestimăm lucrurile. Dacă ne uităm la ce importanță acordă statele membre acestor chestiuni, trebuie spus că doar 14 din cele 28 de state membre uh, pot sau sunt capabile să estimeze această pagubă uh, TVA pe care o înregistrează. Majoritatea dintre statele membre, așa cum a spus uh, Curtea de Conturi, au o abordare de sus în jos. După părerea mea, este o abordare legitimă, deci de sus în jos și cred că toate aceste lipse la buget pot fi uh, calculate astfel. Uh, abordarea de jos în sud, sus poate doar să completeze lucrurile. Însă, uh, Comisia încearcă să facă o estimare a acestei pagube TVA la buget în toată Uniunea Europeană și este foarte clar că dacă fiecare stat membru își face lucrurile în colțul său, nu văd cum poate Uniunea Europeană să facă ceva pe plan comunitar. Ar trebui, din potrive, să se ceară în legislația europeană ca uh, toată lipsa sau baguba TVA și, în general, toate pierderile fiscale să fie calculate așa cum trebuie de toate statele membre. Pentru că dacă pierzi TVA-ul, uh, TVA-ul este o taxă pe uh, producție. Uh, mai ales când vine vorba de economia, o economie într-o țară, dar dacă vă place să calculați așa cum place bine, atunci aici să știți că nu calculăm nici impozitul pe venit, nici uh, alte taxe și impozite. Uh, Uh, pe de altă parte, dacă pierzi TVA-ul, el se repercutează asupra altor costuri. Deci, de fapt, această pagubă sau lipsă la TVA este mult mai mare decât se estimează. Deci a venit momentul ca statele membre să ia uh, taurul de coarne, pentru că este într-adevăr o chestiune foarte importantă. Și vreau să vă spun, așa cum s-a spus și aici, că E clar că da, o autoritate fiscală nu poate să facă nimic cu aceste date dacă nu are mijloacele financiare și capacitatea de a o face. Și în aceste condiții problema este foarte mare, pentru că sunt multe guverne în Europa care consideră că aceste venituri nu sunt venituri impozitate ca atare, mă refer la TVA. Deci nu sunt calculate ca, seară, ca, ca atare este foarte clar că baza impozitabilă astfel se restrânge foarte mult. Mi se pare o abordare foarte ciudată. Lucrurile trebuie să se schimbe. Dacă este să ne gândim la economiile noastre naționale, sunt lucruri care pot fi făcute. Portugalia are un model, de pildă. Toate tranzacțiile, vânzările sunt înregistrate și raportate direct uh, fiscului. Eu cred că merge Bineînțeles că sistemul online de fiscalitate este perfectibil, dar cred că raportarea producției ca atare sau a veniturilor ca atare este foarte importantă. Pentru că lucrurile pot fi cumva prezentate și publicului într-un mod care să facă să adopte acest sistem. Mă uit la dumneavoastră, nu știu, cred că este un model care merită să fie adoptat, extins și așa mai departe, dar în sfârșit mai este o chestiune și anume faptul că avem o serie de fraude în economiile noastre și pe plan transfrontalier în sensul că nu sunt registrate multe tranzacții comerciale. Pur și simplu, ele dispar. În Regatul Unit, cel puțin 400.000 de, de companii anual nu uh, au niciun fel de, sau nu fac niciun fel de raportare uh, și nu fac niciun fel de completare a fișeilor de impozite pe venit, în niciun fel. Deci este o gaură foarte mare în bugetul uh, din Regatul Unit pentru că n-am niciun fel de informații legate de tranzacțiile și uh, acestor firme și nici nu știm uh, dacă sunt companii care s-au, uh, creat, au dat faliment, uh, nu se știe ce s-a întâmplat cu ele. Deci ele dispar, nu știm nimic despre ciclul lor de viață. Apoi, este foarte clar că raportarea este departe de a fi satisfăcătoare. Ce putem să facem? Că nu putem pe toți să-i punem la zid, pentru ca aceste companii să fie îndemnate să declare veniturile pur și simplu. Eu am fost fondatorul unei uh, rețele de declarație fiscală. Încercam să ne războim cu tentația de a declara venituri în uh, paradisurile fiscale, dar se pot face astfel de demersuri și în economia normală, aș uh, numi eu. De exemplu, banca Barclay trebuie să dea un raport uh, dacă are un client care tranzacționează într-o anumită țară și așa mai departe. Mă refer la ce se întâmplă în, în uh, în țările terțe pentru clienții respectivi, dar în Regatul Unit nu există o astfel de obligație pentru banc, bănci. Deci este foarte ciudat că se întâmplă asta. Există o infrastructură uh, bancară care permite raportarea, dar ea trebuie extinsă pe plan național. Uh, astfel vom vedea care sunt tranzacționările care au loc, inclusiv tranzacționările pe internet. Și asta ar cuprinde și toate platformele de plată de pe internet. Astfel, șansele de a-i depista pe cei care fac fraudă cresc. O, un studiu recent arată că dacă oamenii cred că dezvăluirea automată a veniturilor va avea loc, foarte puțin uh, vor declara veniturile um, realizate. Dacă ei cred că se declară automat, probabil că ei uh, spontan vor declara veniturile până la 90%. Deci este cumva o armă de intimidare care să uh, îi ducă pe acești, uh, aceste companii și entități să declare veniturile. Și vreau să spun că în Regatul Unit avem prezumția de nevinovăție, o companie poate să declare ce vrea și când vrea, dar, încă o dată, autoritatea fiscală, când primește niște semnalmente, trebuie să aibă posibilitatea uh, <clears throat> materială de a o face. Și, bineînțeles, că o astfel de inițiativă ar fi și în favoarea companiilor cinstite Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Murphy! Mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru toate aceste observații cu titlu introductiv. Acum deschidem dezbaterea. Vom avea mai multe ture de intervenții, 5 minute și apoi timpul pentru răspunsuri și dacă mai este încă timp, poate uh, întrebări care să fie un fel de răspuns la cele dinainte. În primul rând, PPE. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult că ați venit aici, ne povestiți lucruri foarte interesante despre fiscalitate, dar am văzut de dimineață că asta se leagă cumva și de activitatea infracționalitate și de alte lucruri necurate. Ehm, mie mi se pare că activitățile noastre comerciale intraeuropene au un rol foarte important de jucat aici și atunci întreb Comisia dacă se poate face ceva pentru a schimba sistemul TVA frontalier actualmente în vigoare în Uniunea Europeană și ce să se facă pentru a se reduce această pagubă a TVA atât, atât de mare și tot pentru Comisia Europeană. O întrebare, sunteți uimiți de cât de reticente sunt multe state membre Uh, când vine vorba de a face o tranziție către noul sistem și oare nu trebuie să sporească nivelul de încredere uh, când vine vorba de adoptarea unor astfel de reforme la nivelul statelor membre, la nivelul autorităților fiscale, poate să răspundă domnul de la Curtea de Conturi sau cine dorește să ia cuvântul, domnul Mates? Da, sistemul nostru comercial este important aici. Nu trebuie să subestimăm uh, nici amploarea obstacolelor. Nu trebuie să ne fie teamă și nici de registrarea electronică a tranzacțiilor. Așadar, dacă lucrurile sunt raportate așa cum trebuie, mai ales când vine vorba de importuri, ai un sistem în care răspunderea care revine destinatorului final al bunurilor este ușor de stabilit în virtutea principiului țării de destinație și atunci colectarea TVA-ului poate să aibă loc destul de ușor. Dar dacă autoritatea fiscală din statul A colectează un venit care apoi pentru un bun care doar tranzitează către o țară de destinație, nu mi se pare că e acceptabil cu ușurință acest sistem. Pentru că sunt țări care uh, au dreptul să perceapă acest venit dar nu o fac. Să nu subestimăm așadar uh, partea politică unei astfel de mișcări. Eu cred că există soluții mai simple. Să ne asigurăm, de pildă, că sistemul nostru uh, fiscal și vamal, datele respective sunt mai ușor de uh, împărtășit și așa mai departe. Eu asta aș comenta. Nu cred că va fi ușor să se pună pe picioare un sistem prin care veniturile sau eh, impozitele din Franța să fie colectate în altă parte de către o altă țară. Nu mi se pare rezonabil să ne dorim un astfel de sistem. Eu cred că sistemul actual, și dacă ar fi să-l consolidăm, deci partea de anchetă și uh, urmărire în astfel de cazuri, dacă aceste lucruri ar fi consolidate, cred că am putea să scăpăm mai cu ușurință de acest uh, fenomen. Eu cam asta aș avea de comentat. Mulțumesc foarte mult! Cred că ce ne spun s-ar putea să declanșeze anumite reacții și reflexii, dar reflexii, dar vă dau acum cuvântul în continuare. Dacă doriți, domnule Murphy, în ce privește prima parte a întrebării, nu există un regim care să înlocuiască înlocuiască pe cel actual. Și apoi, da, e vorba de voința politică. Am scris o carte acum câțiva ani numită uh, The Joy of Tax, bucuria impozitelor. Nu toată lumea a gustat această glumă, dar da, spuneam că e vorba de o voință politică, pentru că prin acești bani, aceste venituri uh, din taxe și impozite, politicianul poate să influențeze și să gândească politica unei țări. Deci este un fel de cadou făcut politicienilor. Uh, ei trebuie să înțeleagă asta. Din păcate, mulți dintre ei să continuă să creadă că taxele și impozite sunt uh, un jaf, sunt o crimă, uh, e ceva care e confiscat de la oameni și așa mai departe. Și nu trebuie să uh, uităm faptul că statul astfel își consolidează anumite venituri cum ar face-o alte entități. De pildă, mulți politicieni consideră că uh, acești bani nu sunt ceva care ar putea să servească sistemului de asigurări sociale, ci mai degrabă ceva de tip uh, opresiune. În sfârșit, vă mulțumesc, Comisia. Am să reacționez la întrebarea adresată nouă Comisiei, celor de la Comisie, în legătură cu principalele elemente ale sistemului uh, propus de Comisie anul trecut da, reacția inițială a unor state la Consiliu a fost că se, sunt de acord în principiu, însă fără să cunoască detaliile. Este o poziție complicată. Iată de ce uh, Comisia și-a dorit uh, să meargă mai departe și mai rapid cu o propunere detaliată pentru a prezenta principalele elemente, deci esențiale, din uh, noul regim. Asta s-a prezentat pe 5 mai și acum, pe acest regim definitiv prezentat, uh, au început discuțiile. În ceea ce privește acea lipsă de, între, de încredere între statele membre, lucruri care au fost dedicate de domnul Liedermayer, dar și de domnul Mates, poate acel ghișeu unic, aici se poate spune că că pentru anumite servicii electronice ghișeul unic funcționează și obțin asta ne spun statele membre în sensul că lor le place acest sistem pentru că percep niște venituri pe care n-ar fi putut să le aibă în lipsa acestor servicii electronice. În decembrie, Consiliul s-a pus de acord de asemenea asupra pachetului privind uh, TVA-ul uh, în domeniul comerțului, care, comerțul electronic, deci și aici se extinde principiul uh, ghișeului unic. Noi știm că e foarte importantă încrederea între unitățile administrative dintre statele membre, de asemenea, și o posibilitate este acea conferită de măsura de care permite audituri, uh, auditări comune foarte recent, statele membre s-au pus de acord să facă echipe comune de audit când vine vorba de statutul sau, da, unui anumit uh, contribuabil în statul membru. Mai mult decât atât, Comisia Europeană a început să organizeze întâlniri cu șefii fiscurilor din diverse statele, state membre. Chiar acum câteva zile a avut loc o ședință în acest sens. Peste câteva săptămâni va mai avea una loc Uh, la Salonic și ideea este ca toate uh, administrațiile fiscale să se întâlnească, să discute chestiuni preocupante pentru toată lumea. Ideea este de a construi această încredere care e atât de importantă și care să permită, într-adevăr, uh, ca Uniunea Europeană să fie, într-adevăr, un sistem unic TVA. Mulțumesc foarte mult! De la eh, socialiști eh, urmează următorul eh, coleg. Contribution. Mulțumesc, mulțumesc și invitațiilor noștri. Am pentru întregul panel o întrebare legată de inițiativa Comisiei despre TVA. Acest nou instrument juridic al persoanei impozabile verificate, despre care ne-a vorbit Comisia, prescurtat CTP, unde dovedești că ești un actor responsabil, care își plătește impozitele și TVA-ul. Vreau să știu dacă acest model vi se pare un instrument eficient ca să luptăm împotriva fraudei cu TVA. Și dacă nu, de ce? Sau cum ar putea fi îmbunătățit? Și știind că statele membre sunt foarte ezitante Credeți că frauda cu TVA va crește dacă acest uh, model de persoană uh, impozabilă uh, certificată, verificată nu este pus în aplicare? Oare n-ar fi mai bine să avem o registrare digitală a tuturor vânzărilor pe lângă administrațiile fiscale? Nu ar fi acesta un instrument mai efectiv? Eu unul mă întreb. Poate că am putea folosi această metodă și ca să luptăm împotriva altor forme de fraudă și de escrocherii. Știu că există fraudă cu dividende, de exemplu, în ultimii ani. Uh, autoritățile daneze și uh, germane au fost uh, înșelate cu sume de până la 700.000 de euro. Mulțumesc! Ca să răspundeți la prima întrebare, cine dorește? Sau poate trecem la cea de-a doua întrebare. Eu sunt încântat să răspund la cea de-a doua întrebare, dar pot să răspund și la prima pe scurt. Îmi place ideea acestui model CTP, dar am o grijă. Trebuie să-ți dovedești statutul, ceea ce, bineînțeles, creează o barieră pentru mulți și s-ar putea să apară probleme și s-ar putea ca guvernele să fie obligate să caute metode de a sprijini companiile care ar putea să întâmpine dificultăți dacă nu poate să dovedească că este o persoană impozabilă responsabilă. În ce privește a doua uh, întrebare, cum anume se înregistrează uh, toate tranzacțiile, dacă se folosește blockchain sau un alt sistem? Detaliile nu contează, dar oamenii trebuie să fie conștienți că există aceste fluxuri de informație. vorba despre comportament în economie, nu despre detalii. Ar fi foarte interesant să avem informații furnizate de bănci uh, să vedem dacă acestea se suprapun cu vânzările raportate uh, la un anumit punct și cu prețurile raportate, dar niciodată nu uh, va fi un sistem perfect. Vor exista uh, marge de eroare pentru că unii fac tranzacții plătite cu bani pe șin, capitalul se um, este foarte mobil, deci întotdeauna vor exista diferențe care vor trebui explicate, dar faptul că cineva va ști că există această cerință și că vor avea, uh, vor putea fi așa răspundere, atunci poate că își vor îmbunătăți contabilitatea. Și pentru mine este mai important să dăm uh, puterea uh, um, companiilor, contabililor. Eu am fost contabil timp de 20 de ani și eu pot să spun clientului dacă nu te conformezi, cineva poate să vină să, cer la răspundere și eu pot să spun clientului că uh, între a face fraudă cu TVA și a avea un divorț catastrofic, e mai bine să alegi opțiunea divorțului. Înregistrarea digitală are un potențial mare, o putere mare, dar trebuie să existe și măsuri pe teren. Dacă știm cine face uh, comerț, uh, putem să vedem unde este riscul, pentru că disparitatea între activitățile raportate și activitatea bancară este per se un indicator de risc. Nu e mai mult de un indicator de risc, dar este deja important. Eu am fost responsabil, de exemplu, cu raportarea de la țară la țară și acolo folosim indicatorii de risc. Comportamentele se modifică. Știm acum că marile corporații internaționale sunt mai atente pentru că ei știu că tranzacțiile, inclusiv cele interne, sunt monitorizate. Deci eu cred că va funcționa. Mulțumesc de la comisie. Iau cuvântul dacă nimeni altcineva nu vrea să vorbească despre sistemul CTP. Da, v-am vorbit deja despre anumite elemente din propunerea comisiei despre această persoană impozabilă uh, verificată. V-am spus că elementul cheie este fiabilitatea furnizorului, cu excepția cazurilor în care un client este un uh, CTP. Deci o persoană, uh, un contribuabil fiabil care a fost recunoscut de propriile sale autorități ca atare și ca atare nu există risc de fraudă pentru că se știe că acest client va plăti TVA-ul în țara de destinație, așa cum trebuie să o facă, pentru că este clientul. Am inclus acest nou concept în cadrul TVA ca să ușurăm această evoluție spre principiul plății la destinație. Înainte, Au existat alte două întrebări despre CTP. Credeți că se va îmbunătăți lupta împotriva fraudei? Pentru că clientul este o persoană fiabilă, deci își va plăti TVA-ul. Există un risc dacă nu e inclus în propunere? Da, eu cred că este o tranziție spre un sistem uh, uh definitiv. Acum uh, Parlamentul și statele membre trebuie să evalueze această propunere și să vadă dacă ne trebuie această fază intermediară uh, sau nu. Faza intermediară în care folosim acest principiu de CTP sau dacă Trebuie să trecem imediat la principiul uh, răspunderii furnizorului și a, um, la regimul definitiv de la bun început uh, cu tasarea la destinație. Am avut date care sprijineau uh, includerea acestei faze intermediare și a principiului CTP, dar acum totul se află între mâinile statelor membre și ale Parlamentului. Thank you. Mulțumim. Din partea PP, domnul Van der Kendele. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, bine ați venit. Îmi pare rău dacă nu am putut să particip uh, încă de la început la această dezbatere, dar a trebuit să merg și în alte reuniuni. Eu să mi-am pregătit uh, participarea la dezbatere. Costul nonconformității mă interesează pe mine. Am o întrebare pentru domnul Fernandes. În Belgia, o întreprindere în medie plătește 25.500 de euro ca să respecte regulile noastre de drepturi bizantine în domeniul TVA. În total 50% pentru conformitatea cu legislația TVA. Deci ai o contabilitate TVA pregătirea și depunerea cererii de uh, rambursare TVA, precum și diferite costuri uh, uh, și știm că în statele membre aceste costuri sunt diferite. Pentru IMM-uri există un cost și mai ridicat pentru a respecta aceste reguli foarte complexe față de o companie multinațională. O întreprindere cu mai mult de 50 de angajați trebuie să Uh, retragă 0,75% din cifra sa de afaceri ca să facă față complete, uh, com, complexității și 7,4% din cifra de afaceri atunci când ai mai puțin de 20 de angajați. Deci costul conformării cu legislația TVA este enorm, mai ales pentru întreprinderile mici. bine, pot să existe și avantaje. Uh, pot să existe și mai multe costuri, de exemplu, dacă trebuie să suporți mai multe controle Întrebarea mea pentru domnul Murphy este următoarea. Ce părere aveți despre cadrul TVA actual? Credeți că avem nevoie de mai multe controle pentru uh, finanțele publice? Pentru doamna Fabregas? Aș vrea să vă întreb. Ați lansat, ați studiat măsuri ca să luptați împotriva non-conformării cu legislația? Ați prevăzut asemenea măsuri? Pentru că este foarte clar că conformarea va fi foarte scumpă și complexă. Pentru comisie, vă întreb, aveți o viziune globală ca să luptați împotriva lipsei conformității? Va exista o convergență a acestor instrumente foarte complexe? Cine dorește să înceapă? da conformitatea cu legislația TVA dacă există o entitate uh, și se aplică TVA-ul în țara de destinație, știind cât de larg este evantaiul legislațiilor în domeniul TVA uh, în statele membre, cred că există într-adevăr foarte multe costuri uh, pentru companii ca să se conformeze. Deci e clar că un anumit nivel de armonizare ar fi foarte util și ar contribui la reducerea posibilităților de fraudă. Există un proiect pentru a unifica uh, ratele TVA-ului, uh, dar nu s-a ajuns la o înțelegere pentru că aș vrea să-și spun că dacă statele n-au reușit să se înțeleagă în ceea ce privește cotele armonizate de TVA și veniturile obținute din TVA, eu aș fi prudentă uh, în ce privește o șansă viitoare de armonizare. Dar dacă s-ar întâmpla, ar fi un pas de uriaș în direcția cea bună. Aceasta este calea pe care trebuie să o apucăm. Domnul Murphy. Nici nu vreau să vă spun de câte declarații de TVA am fost responsabil în cariera mea. Pot să spun că această estimare de 27.000 de euro este prea mare, este nerealistă, pentru că uh, orice fel de declarație de TVA trebuie să fie prelucrată mm, oricum de un contabil. Dar, în mod normal, în afară de aceste costuri, nu văd cum pot să fie alte costuri atât de mari. Nu cred că procedura în sine este atât de scumpă, se pot întâmpla greșeli, am avea nevoie de regimuri pentru IMM-uri mai simplificate, dar în experiența Regatului Unic, uh, Regatului Unit a văzut că uh, un regim simplificat a fost abuzat. Și nu știu dacă codele de TVA uh, paușale pentru IMM-uri sunt neapărat un avantaj pe termen lung. Eu cred că poate să existe un cost substanțial legat de TVA Uh, pentru că este nedrept. E vorba despre uh, aplicarea de sancțiuni uh, în mod automat pentru greșeli, pentru că există IMM-uri care nu pot să uh, își facă toată contabilitatea la timp și este păcat pentru că sunt în mod automat uh, amendate cu sancțiuni uh, foarte mari și asta mi se pare complet nedrept Or, ar trebui să existe o distinție între cei care uh, fac greșeli și pentru care există această povară administrativă și cei care cu adevărat fac fraude. Sunt oameni cinstiți, dar care întâmpină dificultăți administrative. Dacă trebuie să simplificăm sistemul, da, mi-aș dori să văd acest lucru, dar nu aș încuraja alte țări să facă ce a făcut Regatul Unit, cât timp că mai suntem în Uniunea Europeană pentru că noi avem un prag pentru legislarea TVA foarte ridicat, ceea ce creează mari probleme, pentru că foarte multe companii vor face tot ce pot ca să spună că nu ajung la acest prag uh, ca să fie obligat să declare TVA-ul și costul uh, în momentul în care se depășește acest prag uh, devine un impediment. Deci ar trebui să avem sisteme bazate pe cifra de afaceri, mai ales pentru întreprinderile mai mici. The commission, please. Thank you. Comisia, vă rog, în ceea ce privește costurile pentru IMM-uri, există acum uh, uh o propunere care este negociată la Consiliu și la Parlament ca să putem să simplificăm regulile de TVA pentru IMM-uri în general și ca să le ajutăm să se descurce mai bine pe piața internă. Noi de la Comisie am prezentat propunerea căror scop este să uh, simplifice regulile. În ceea ce privește costurile la nivel uh, național, e adevărat că în statele membre avem sisteme diferite care s-ar putea să presupună costuri suplimentare sau nu, sau, așa cum a spus domnul Murphy, ajută companiile să uh, scape de obligații uneori. Un trend pe care l-am constatat în anumite state membre, de exemplu în Italia, Spania și poate și în Portugalia și în țările de jos și există și alte state membre, este că uh, administrația fiscală uh, oferă servicii uh, contribuabililor prin sisteme informatice sau prin acest sistem de întrebări-răspunsuri unde există roboți care pot să răspundă la întrebările contribuabililor. Pentru că e clar că e nevoie să poți să discuți cu cineva când ești un contribuabil care întâmplă dificultăți. Nu vrei doar să obții venitul, acesta este principalul scop al administrației fiscale, dar vrei să existe și conformare cu legea. Și am văzut această uh, tendință în administrațiile fiscale naționale și încă un lucru pe care vreau să-l spun, când noi, Comisia Europeană, venim cu propuneri în domeniul TVA, propunerile noastre sunt despre TVA, dar la nivel național, TVA-ul este una dintre taxele multiple pe care o companie trebuie să le plătească. Și de aceea noi de la comisie atunci când discutăm despre TVA nu putem să ne gândim la Uh, toate taxele și impozitele pe care trebuie să le plătească o companie. De exemplu, a existat o propunere de a armoniza care nu a fost acceptată de statele membre. S-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, poate că pe viitor uh, putem să avem mai multă armonizare a anumitor segmente din această taxă care să ajute și administrația fiscală pentru că contribuabile ar respecta legea. Thank you. Okay, then uh, SND and Con. Mulțumesc și din partea Socialiștilor Democrațiilor, domnul Ancorn. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am să-mi pun întrebările în limba germană. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor uh, invitațiilor noștri care au venit să răspundă la întrebările noastre. Prima întrebare principiul, ca și principiu. E o întrebare care se adresează tuturor uh, oratorilor. Cum putem îmbunătăți cooperarea între diferitele autorități fiscale naționale și OLAF? Am avut ocazia să discut de mai multe ori cu reprezentanța OLAF și am auzit tot felul de plângeri din partea uh, Oficiului European de Luptă împotriva Fraudei, care ne spun că autoritățile fiscale naționale dau dovadă de egoism. Vă dau exemplu din Germania. Au cele mai bune informații, cele care uh, uh, pot să ducă la o recuperare de sume foarte mari și dau Olafului doar informații despre cazuri mărunte. Acum, dacă vrem să luptăm împotriva fraudei, cum putem îmbunătăți această cooperare? Apoi, doamnei din Suedia, vreau să vă spun că nu cred că Olaf face parte din Eurofisc, așa că ce părere aveți? Nu vi se pare că ar trebui și Olaf să participe? Și o întrebare către domnul Murphy. Mai întâi vreau să mulțumesc domnule Murphy pentru prezența dumneavoastră și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că nu e vorba doar de o sursă de venituri, pentru că TVA, de fapt, trebuie să aibă și un obiectiv. Eu uh, sunt de acord cu asta și avem un grup de vizitatori de la uh, trezoreria germană și am observat că inversarea sarcinei probei în trecut a fost o metodă, să zicem, mai simplă pentru a lupta la frauda în anumite sectoare. Ce părere aveți noastră despre inversarea sarcinei probei? Ar trebui să extindem asta la toată Uniunea Europeană, la toate domeniile, în mod considerabil, în așa fel încât să fim o măsură să luptăm împotriva uh, tuturor tipurilor de fraudă, mai ales cele pentru cu cifra de afaceri. Thank you. Thank you for your question. Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebare. După cum am spus în prezentarea mea, toate tipurile de entități din rândul statelor membre sau la nivel european Participarea lor ne va permite să îmbunătățim uh, eforturile noastre în lupta împotriva fraudei. Deocamdată e vorba doar de o rețea între statele membre și între administrațiile fiscale care împărtășesc astfel informații despre scheme de fraudă. Acum, statele membre, când primesc această informație, sunt cele care vin cu resurse în așa fel încât, în mod eficient, să lupte împotriva fraudei detectate și să dea un feedback mai departe altor state membre. Acum, întrebarea noastră dacă aceste entități, cum ar fi Europol sau cum ar fi Olaf, ar putea să participe la rețea, eu nu cred că e neapărat vorba de calitatea de membru la rețea, ci mai degrabă de posibilitatea de a schimba, de a uh, avea schimb de informații. Poți să faci acest lucru chiar dacă nu ești membru în rețea. Noi am constatat, așa cum a spus și dumneavoastră, că implementarea uh, inversării sarcinii probei poate duce la rezultate foarte bune. S-a văzut asta în acele state membre care au adoptat această metodă. Dar observăm că frauda nu se oprește. Avem 13 state membre care au implementat această metodă în ceea ce privește telefoanele mobile și ne-am putea gândi că, bun, gata, s-a pus capăt acestei fraude pe acest sector. Dar, de fapt, nu, pentru că s-au mutat aceste companii în alte state membre și, evident, când e vorba de, un astfel de, de o astfel de schemă de, de tip carusel, Uh, uh, constatăm că aceste companii în aceste noi state membre uh, au activități care duc la pagube. Deci, acele state membre care nu au implementat metoda de inversare a sarcinii probei se confruntă acum cu aceste companii care s-au mutat dintr-un loc în altul. Deci, problema continuă să existe în Uniunea Europeană. Deci, implementarea acestei metode de, de inversare a sarcinii probe peste tot, nu știu, asta probabil e cu tot o altă întrebare. Mulțumesc, domnul Marfi. Evident, nu pot să răspund la prima întrebare, pentru că nu ține de domeniul meu de competență. Acum, în ceea ce privește inversarea sarcinii probe, mi-aduc aminte că în momentul în care a fost introdus, uh, picase la momentul potrivit și ideea era să luptăm împotriva fraudei. Și a durat uh, mult până când am explicat această metodă oamenilor, să le spunem ce și cum trebuia să facă. Și în continuare e cazul. Pentru că există în continuare abuzuri și orice șansă de abuz duce cu sine, de fapt, uh, riscul de fraudă, dacă nu există uh, o delimitare clară Uh, uh, se schimbă doar locația bunurilor, a serviciilor și așa mai departe. Deci, uh, um, structurile sau delimitările care există trebuie să ne permită să vedem dacă s-au înregistrat corect informațiile și de fapt asta trebuie să vedem. Există foarte multe șanse de fraudă, nu doar la nivel de TVA, ci la nivel fiscal în general și noi trebuie să fim în măsură să înțelegem exact ce și cum despre tranzacții. Iar faptul că ne bizuim pe diferite metodii, așa cum s-a explicat, e bine, e ceva bun pentru că ai posibilitatea în continuare nu să faci apel la module de arbitraj. Și în principiu, inversarea sarcinei probe e o metodă care funcționează și până la urmă cineva trebuie să fie cinstit și să dea dovadă de onestitate taxa de TVA la nivel transfrontalier ar putea să fie o problemă pentru a, ar putea să fie o metodă pentru a elimina problema evocată adineauri și anume acele state care implementează sau care nu implementează inversarea sarcine, sarcinii probei. Și astfel s-ar uh, elimina această dificultate. Inversarea sarcinei probe, în principiu, trebuia să ducă la rezolvarea problemei și nu la apariția unei alte noi probleme. Da, e o metodă care, până la urmă, nu a rezolvat problema, ci a deplasat-o. Întrebare de follow-up? Da, o întrebare suplimentară către domnul Murphy. V-am înțeles eu bine când ați spus că în Regatul Unit nu aveți niciun fel de uh, auditare externă la nivel financiar? Nu, nu e adevărat că n-am avea niciun fel de auditare externă de către autorități. Dacă e o companie foarte mare, e clar că un membru din autoritatea fiscală participă la board. Dar, dacă e să discutăm despre CTP-uri, entitățile imposabile certificate, acestea vor fi poate o metodă mai bună, pentru că sunt fiabile din punct de vedere fiscal. Și ce am mai notat este că marile companii Uh, poate nu neapărat să uh, au scheme de fraudă, ci mai degrabă de, de eludare fiscală, nu de fraudă fiscală. Și autoritățile fiscale uh, în ultimii 10 ani au, și-au spărit efectivele, dar numărul de vizite locale pentru a verifica diferitele registre a tot scăzut și undeva cândva, ști, să știți că pe vremuri era un inspector care venea cam o dată la 3 ani și făcea verificări. Acum e o dată la 783 de ani. Deci, până la urmă, nimeni, sunt unii care nu au să vadă niciodată în viața lor uh, cum arată un inspector fiscal. Și deci nu le mai teamă de el. Și mă gândesc că uh, sistemul așa cum există are și el deficiențele sale, dar ar trebui să reinstaurăm aceste inspecții sau acești inspectori care existau cândva. Și în cadrul PPE mai dorește cineva să mai intervină? Da, Uh, mă iertați că intervin din nou și cu o întrebare de follow-up, dar am să mă exprim în limba mea maternă, olandeză, așa că aștept să vă puneți căști. Uh, în ceea ce privește inițiativa Eurofisc, vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră în ceea ce privește felul în care abordați frauda TVA. Cu siguranță e bine, dar elementul cel mai important este să vedem în ce măsură statele membre participă în mod voluntar sau nevoluntar la Eurofisc. Pentru că știți că e o participare pe bază voluntară, deci nu e ceva obligatoriu. Ne puteți spune așa, într-o singură frază, cum anume statele membre contribuie, cum anume, cine participă cel mai mult sau cine i fruntaș, cine i codaș, ar însemna că arătăm cu degetul anumite state membre, dar vă rog fiți sinceri, spuneți-ne și nouă în ce măsură ar trebui să avem mai degrabă un cadru obligatoriu în așa fel încât să avem o mai bună funcționare a Eurofisc pentru a lupta împotriva acelor dosare mari, în așa fel încât munca noastră să fie într-adevăr încununată de succes. Da, mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește participarea statelor membre, da, e adevărat că statele membre participă, dar participă pe bază voluntară la rețea. Dar atunci când acestea vor să se alăture în mod activ la un anumit domeniu de activitate, sunt obligate să facă schimb de informații și să aibă acest schimb în funcție de criteriile stabilite de to- toți membrii rețelei pe acel domeniu de activitate. Deci au posibilitatea să hotărască ce tip de informații vor fi uh, schimbate. Iar, uh, evident, eficiența rețelei va depinde de amploarea unei scheme de fraude în, uh, într-un anumit stat membru. Există state în care nivelul de uh, fraudă în rândul uh, companiilor este foarte, foarte diferit. acolo unde există multă fraudă, evident există foarte multe tranzacții, deci sistemul este alimentat cu informații, dar e foarte important ca toate statele membre să determine, să detecteze aceste scheme de fraudă la nivel național și să vină și să alimenteze rețeaua cu informații despre acele sisteme. A doua întrebare So more Uh, how to make it despre felul în care am putea să facem ca acest sistem să fie obligatoriu. Nu e obligatoriu, după cum spuneam, să participăm la Eurofisc și nu e obligatoriu să schimbi informații. Deci nu cred că îl putem transforma deocamdată acest lucru în ceva obligatoriu, ca statele membre să participe la rețea, pentru că e o decizie luată la nivel național. Și credeți că ar fi mai eficient dacă am reușit să transformăm acest lucru în ceva obligatoriu? Da, dar asta e o întrebare așa, de, ipotetică, teoretică. Eu nici nu cred că e nevoie de așa ceva. După cum spuneam, cele 28 de state membre participă la rețea și aproape toate, aproape toate statele membre participă la toate domeniile. Deci, statele membre pe bază voluntară sunt în măsură să ofere foarte multe resurse pentru rețea tocmai pentru că au identificat faptul că există o nevoie de unire a forțelor pentru a face față fenomenului de fraudă. Pentru că la un moment dat un stat membru poate avea pagube mari de suferit și nu știi niciodată cine e următorul stat membru pe listă. Mulțumesc și acum doamna Ana Gomes. Aș face un comentariu legat de cele spuse de domnul Mates în legătură cu Portugalia. Da, digitalizarea sistemului nostru în Portugalia a fost uh, folositoare, dar când e vorba de companii mici, asta și de persoane private sau de mici, uh, mici antreprenori care au poate un garaj, poate un uh, coafor, dar uh, același sistem uh, n-a fost deloc uh, făcut pentru a îi prinde pe mari evadatori fiscali, marile companii și așa mai departe. Și loteria pe care ați menționat-o a, fost, a fost închisă pentru că nu, nu, nu se folosea nimeni de ea. În sfârșit, este clar că au fost niște lucruri bune cu această, cu această inițiativă și, într-adevăr, uh, ca și comportament, uh, oamenii au înțeles că trebuie să-și plătească taxele și impozite. Deci au fost și părți pozitive. Eu am o întrebare pentru Comisia Europeană. Cum se face, având în vedere miza cu aceste resurse proprii ale UE, în condițiile în care discutăm uh, CFM-ul pentru următoarea perioadă, deci pentru următorii șapte ani, cum se face așadar că faptul că, așa cum am auzit la prima audiere, Este cunoscut faptul că frauda la TVA pe scară largă, pe scară mare, finanțează terorismul și alte crime și infracțiuni. Cum se face așadar că nu este asta o prioritate pe agenda Consiliului sau a Comisiei? Cum se face că Comisia nu trage la răspundere statele membre în acest sens? Știm oare care state membre se opun, de fapt, poate să ne spuneți acum, poate altă dată, care sunt acele state membre care se opun? Pentru că ele trebuie cumva puse în fața propriilor răspunderi. Acum, având în vedere și consecințele aduse sau presupuse de folosirea criptomonedelor, dar și alte evoluții, cum ar fi uh, comerciale, cum ar fi comerțul electronic și în condițiile în care anumite state membre uh, chiar vor să apară ca un fel de paradis uh, pentru criptomonede. Care ar fi consecințele tuturor acestor evoluții? Da, sunt sigură că <laughs> Comisia are o întreagă listă de lucruri pe care le va împărtăși cu noi la un moment dat, uh, mai ales acea listă de state, dar uh, da, să știți că eu nu pot să dezvălui această listă dar este o tematică importantă pentru noi, pentru Comisie și Juncker și comisarul Moscovici au spus și au declarat că Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică foarte clară pentru combaterea fraudei la TVA și, de fapt, tot ce înseamnă evadarea fiscală, evitarea fiscală, evaziunea fiscală. Lucrurile acestea se află ca priorități pe agenda de lucru a Comisiei și comisarul Moscovici foarte activ s-a deplasat în statele membre și a declarat lucruri, eh, dar nu numai în mod public, ci și în general a făcut demersuri pe lângă statele membre pentru ca acestea să facă ceva în acest domeniu. E bine, cu propunerile noastre, cu inițiativele noastre, noi eh, practic declanșăm dezbaterea la Consiliu Uh, din când în când aceste subiecte ajung până la nivelul Consiliului, unde lucrurile sunt uh, discutate și pub- date publicității prin intermediul concluziilor ECOFIN, de pildă. Deci propunerile există, ele sunt în discuție și noi luăm măsuri, așa cum am spus, ne întâlnim cu șefii autorităților fiscale din statele membre pentru a vedea ce se face, ce se poate face și, bineînțeles, asta și având în vedere uh, resursele proprii care sunt preconizate la bugetul european, care în mare parte provin din acest TVA, dar bineînțeles că sunt state membre care nu aplică legislația UE, care există. Și uneori legislația este prost interpretată sau poate uneori o problemă de resurse insuficiente sau probleme de procedură greșită, care să... lucruri care împiedică rezolvarea problemei. Mai multe probleme sunt aici, mai multe niveluri. În primul rând, partea politică, o cunoașteți și așa mai departe. Apoi, uh, resursele acordate și apoi, efectiv, aplicarea legislației în mod uniform în toate statele membre. Și știm că se mai poate face și un al patrulea lucru să uh, stimulăm statele și mai ales autoritățile din statele membre să discute între ele. Există și rețele, dar și pe plan informal se pot face lucruri. Pentru că, până la urmă, toată lumea, toate statele membre au parte de aceleși, aceleași probleme. Da, domnul Murphy, dacă aș putea să comentez ceva pe marginea primei observații făcute, pentru că eu acum sunt profesor la universitate și mă ocup de partea de fiscalitate și mă simt extrem de izolat. Și proiectul meu este unul foarte izolat uh, în general lumea universitară și este foarte greu să publici articole în reviste de specialitate care să abordeze unghiul macroeconomic. Poți eventual să intri pe altă cale uh, în materie, dar dacă ne uităm la partea economică sau macroeconomică, e foarte greu să te impui. Pentru că este foarte greu să convingi editurile să publice astfel de abordări, pentru că oamenii nu sunt, nu sunt interesați de subiect. Este, este uh, uh, foarte greu ca oamenii să fie entuziați de acest subiect. Soția mea a spus că chiar sufer de o boală, sunt prea entuziasmat de această tematică, dar în sfârșit, eu cred că trebuie să fim atenți și la asta, la, la fel cum trebuie să fim atenți și la partea cu criptomonede. Și aici mă refer la schimbul de informații. Pentru că asta se leagă de paradisurile fiscale. Dacă nu putem să vedem ce se petrece cu criptomonedele, suferim de opacitate. Deci, în momentul în care nu există deplină transparență și declatare, atunci nu mai poți să faci nimic când vine vorba de criptomonede. Bine, tu poți să contactezi autoritatea respectivă, dar nu neapărat o să se rezolve probleme. Cred că trebuie ca lucrurile să fie foarte clare pentru cei care fraudează. Și bineînțeles că atunci când sunt abuzuri, trebuie ca acești bani să poată fi recuperați din sistem. Sistemul să o permită pentru cei păgubiți. Vă mulțumesc. Bun, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Domnul Niedermayer, domnul raportor, poate dorește să ia cuvântul pentru ultime observații? Se pare că nu. Așadar, vreau să mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri pentru tot ce au spus, pentru toate contribuțiile aduse acestei tematici, acestei dezbateri, frauda TVA, Eh, au existat și soluții care au fost schițate de ieșire din impas. Vă rog frumos să eh, fiți eh, atenți până terminăm. În sfârșit vom vedea ce se întâmplă și cu propunerile comisiei, ce primire vor avea ele la Consiliu, dar am observat că avem o pagubă masivă adusă de această fraudă TVA și asta este o mare problemă, o problemă care ne preocupă foarte mult la noi, la comisia noastră, Tax 3. Noi încercăm astfel să conștientizăm în legătură cu amploarea fenomenului, să încercăm să facem astfel încât guvernele să înțeleagă problema și să adopte măsurile care se impun. Următoarea ședință a comisiei noastre va avea loc în septembrie. Între timp va avea loc uh, o misiune la Washington, DC. Ne vom întâlni cu trezoreria americană, cu Finn Seg și vom fi prezenți și la Senat, Congresul American. Programul vizitei vă va parveni în continuare v-aș ura și vacanță plăcută, dar n-aș vrea totuși să uităm că avem plenară săptămâna viitoare la Strasburg pentru cei care vor face această deplasare și bineînțeles că mulțumesc încă o dată invitațiilor și am terminat. Thank you.